între cele trei butoane vom uh, reuși să vedem și dacă aparatura funcționează. Deci, facem așa un test, să vedem. Am deschis votarea de probă, sesiunea de vot de probă, să vedem dacă funcționează instalațiile. Văd că nimeni nu apasă pe niciun buton. Deci, procedura prevede să se verifice prezența și să se verifice funcționarea instalațiilor. Deci, Putem așadar să încheiem testul Și am început votarea. Se aude interpretarea? Nu-mi dau seama ce se întâmplă. Putem începe? Funcționează acum interpretarea în toate limbile? Dacă da, haideți să începem cu procedura de vot odată cu primul compromis, omleșul numărul 3. Pentru, cine este pentru, vă rog să ridicați mâna. Împotrivă. Se adoptă. Mai departe, votăm 34. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Mergem mai departe și votăm compromisul numărul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Votăm compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. La amendamentul 48, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. La 47, 47 a fost retras. Trecem la compromisul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Mergem la amendamentul 53. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Mergem mai departe la 59. Cine este pentru? Cine este împotrivă, se respinge. Am ajuns la compromisul 7. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Mergem mai departe la compromisul 8. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Mergem la compromisul 9. Cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Trecem la Amendamentul numărul 75 pentru 75, spune președintele. Votăm 75 pentru, împotrivă, se adoptă. 76 acum, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Mergem mai departe. Votăm compromisul 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. 11. Compromisul 11. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mai departe, compromisul 12. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Compromisul 13. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Mergem la 108. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Votăm. O verificare s-a cerut. Bun, dacă vreți verificare, votăm electronic la 108. Se deschide votarea electronică la 108. Mai sunt două persoane care trebuie să voteze. Vă rog să introduceți cartelele. Bun, am închis votul oricum. 25 împotriva, nu, 52 împotrivă, 27 pentru. Se adoptă, dar haideți, vă rog să numărăm. Deci, deci, dacă vreți să expuneți punctul de vedere, vă rog să faceți acest lucru după ce primiți, după ce vi se dă cuvântul și măcar dacă vorbiți, vorbiți la microfon. Deci dacă aveți ceva de spus, spuneți la microfon. Domnule Casulidis, domnule Ibrizagici, vă rog, vreți să ziceți ceva? Domnul Casulidis, vă rog. Domnule președinte, voiam doar să spun că nu merge, da? Nu merge instalația. Deci, vreți să ne spuneți cum... Puteți ridica mâna atunci, dacă nu vă merge instalația. Erați împotrivă? 27 la 26? Deci 26 pentru... 26 pot. Deci cum? 27 pentru 26 împotrivă. Deci cum? vot a trecut. A trecut la un vot, oricum. Deci 108 s-a adoptat. Mergem mai departe, votăm 111. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge din ce văd eu la 111. Mie eu aș fi zis că e aprobat. Mă iertat, n-am văzut bine. Bun atunci, haideți să verificăm. Vot electronic la 111 am deschis votul. Am deschis votul pentru 111. Mai trebuie să mai voteze două persoane. Am închis votul. 20 împotrivă, 34 pentru se adoptă. Vă rog să ridicați mâna dacă nu, nu văd bine. Ridicați bine mâna. La 14, pe 3 părți. Prima parte e vorba de compromisul 14. Cine se pentru? Împotrivă, se adoptă. Partea a doua. Cine este pentru? Cine este împotrivă, se adoptă. Partea a treia. Cine este pentru? Cine este împotrivă se adoptă. Merge la 114. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. 115. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Compromisul 15. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Mergem la 124. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Eu zic că e respins acest uh, amendament. Se cere verificarea. S-a deschis votul pentru 124. 124 votăm așadar electronic. S-a deschis votul. 52 din 55 de cartele. Deci 54-55. Bun, am închis votul. 16 împotrivă, 38 pentru, se adoptă. Mă iertați, dar dacă nu ridicați bine mâna, trebuie să o iau pe ghicite. La compromisul 16, cine este pentru, cine este împotrivă, se adoptă. Mergem mai departe la 128. Cine este pentru, cine este împotrivă, se respinge. 129 a fost aprobat și a fost introdus în compromisul 16. Trecem la 132. Odată cu amendamentul oral al domnului Lunacek, deci cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 17, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Compromisul 18, cine este pentru? Cine este împotrivă? se adoptă. 141, cine este pentru? Cine este împotrivă? Se respinge. Compromisul 19, cine este pentru? Împotrivă. Se aprobă. Compromisul 20, pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 21, pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 22, pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 34, deci pe două părți, prima parte acum. Cine este pentru? Împotrivă, se aprobă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Păi, nu sunt sigură. Atunci, hai să verificăm la partea a doua pentru compromisul 34. Votăm electronic. S-a deschis votul. Au votat 55 de 55-55. Am închis votul. 21 împotriva, 34 pentru, deci se adoptă. Mergem la compromisul 23. Cine este pentru? Cine este împotrivă se adoptă 24. Cine este pentru? Cine este împotrivă se adoptă 196. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 197 și 198. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă. Compromisul 25. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă compromisul 26. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se adoptă compromisul 27. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă compromisul 28. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Trecem la amendamentul 214. Cine este pentru? Împotrivă? Păi, eu zic că e adoptat. Atunci, mai departe, la 215, pentru. Nu, nu, nu, nu, 200, mă iertați, spune președintele, nu, votăm, de fapt, 217, nu 215. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul 29, cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. 221, pentru? Împotrivă? Se adoptă. Mergem la 224. Pentru. Al domnului Pașcu, împotrivă, se adoptă. 225. Pentru. Împotrivă, se adoptă. 226 pentru, împotrivă se adoptă, 228 226 a fost inclus, 227 a fost inclus, deci cine este pentru la 228? Împotrivă. Nu mă, mă dau seama, spune președintele, vă rog să mă iertați, nu văd bine. Deci la 228 încă o dată, votăm electronic. Să controlăm. S-a deschis votul. Au votat 54 din 54, s-a încheiat votul. 24 la 30 deci se adoptă. 200... 32 acum. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 233 pentru. Împotrivă se adoptă. 234, nu, 234, mă iertați, acesta nu se mai votează pentru că s-a adoptat 230. Atunci 235 cu amendamentul oral numărul 8 al domnului Sala Franca pentru. Împotrivă? Se adoptă. 237 pentru împotrivă se adoptă. La compromisul 30 al raportorului pe trei părți, prima parte pentru împotrivă se adoptă. Partea a doua pentru împotrivă se respinge. Partea a nu, Verificăm? Dacă vreți, verificăm. Bine, verificăm dacă vreți. Partea a doua de la compromisul 30. S-a deschis votul. S-a deschis votul. 54, 54 au votat, s-a închis votul. 35 la 19. Se respinge. Partea a treia a compromisului 30. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Se cere verificarea? Bine atunci. Pentru partea a treia, a, la, amendament, la compromisul 30, 52 din 54 de cartele, nu se hotărăsc cei doi care nu au votat. Deci, 29 pentru, 25 împotrivă se adoptă. Trecem acum la un alt compromis. Sunt mai multe care sunt caduce. Am ajuns la compromisul 31. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă. 244. Cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 245 și 246 pentru, împotrivă, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, se adoptă. Compromisul 32, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Mergem mai departe la 257. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 258. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 259 nu este caduc, deci, deoarece a fost adoptat compromisul 12, 260 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 33. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Mergem la amendamentul 266. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 267, 69 și 70 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 271 amendament oral pentru, împotrivă, se adoptă. 272 pentru, împotrivă, se respinge. 273 pentru, împotrivă, eu zic că e aprobat. 274 pentru, împotrivă, se respinge. Deci, două. Acum sunt caduce toate pentru că a fost adoptat cel compromis. Trecem la 279. Da, pentru că nu s-a adoptat 200. 278 atunci. Cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. 279. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 280 și 280. 280, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 281 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 282 pentru. Împotrivă. Se respinge. 283, 84, la fel, deci este pentru, împotrivă, se adoptă, 285 pentru. Nu. Ba da. Cine este pentru? Împotrivă? E respins, da? 285 respins. Nu, vorbim de 282, spune președintele. Atunci verificăm încă o dată pentru că n-am văzut cum ați votat. 285. Votăm electronic, s-a deschis votul. 285 votăm. Nu am văzut când ați ridicat mâna. 54 au votat, 25 împotrivă, 26. 26 la 25, deci trece cu un vot. Se adoptă cu un vot, deci 286. Da, votăm și 286. Pentru. Împotrivă. Se adoptă 287 pentru împotrivă, se adoptă. 288 pentru, împotrivă, respinge. Favorevoli, contrari, approvato. 290. 290 pentru, împotrivă. 93 favorevoli. 291, 92, 93. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 294 caduc și 95 și trecem la considerentul A. Amendamentul 5, cine este pentru? Împotrivă, se respinge. 6, cine este pentru? Împotrivă, se adoptă. 7, nu, pentru că avem amendamentul 6, deci este caduc. Trecem la 8, cine este pentru? Împotrivă, se respinge 9 pentru, împotrivă, se respinge 10, cine este pentru, împotrivă, se respinge 11, cine este pentru, împotrivă, se adoptă 12, cine este pentru, împotrivă, se adoptă 13, cine este pentru, împotrivă, se respinge compromisul 1, cine este pentru, împotrivă, se adoptă. Trecem la 15 acum, cu amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 17. Care e identic. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 21. Cine este pentru? împotrivă, se adoptă, aș spune, 22 pentru, împotrivă, se respinge. 23. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă. 24. Cu amendamentul oral. Cine este pentru, împotrivă, se adoptă 25. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 26 este caduc, fiindcă am avut compromisul 1 și trecem acum la amendamentul 1, cu amendamentul oral al raportorului. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. Cine este... Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă se adoptă. 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 4. Pentru. Împotrivă. Se adoptă. Acum avem compromisul 1 INTA. Cine este pentru? Bun, sunt de acord. Dacă și dumneavoastră sunteți de acord, votăm în bloc. Se pare că nu sunteți de acord. Atunci, dacă nu sunteți de acord, vom vota separat. Compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. INTA. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Am acoperit totul de aici și trecem la compromisul privind scrisoarea Comisiei ITRE. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 1. Compromisul litre 2, cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Vot electronic acum. S-a deschis votul pentru întreg raportul. 54 din 55. Deci unul dintre colegi văd că nu se implică în vot. S-a închis votul. 52 voturi pentru, 1 împotrivă. Felicitări raportorului. Se adoptă. Felicitări și secretariatului care a făcut o treabă foarte bună. Am văzut ieri din intervențiile colegilor acest lucru, fiindcă au felicitat foarte mult secretariatul pentru activitatea sa. Următorul vot, strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Baltice și rolul macroregiunilor în viitoarea politică de coeziune. Începem votul. Începem cu compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Amendamentul 23. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 24. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 25. Cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă și 26, tot cu amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. Trecem la 35. Cine este pentru? Împotrivă. Se adoptă. 36. Cine este pentru? Împotrivă. Se respinge. 37. Cine este pentru? Împotrivă. Aș spune că e aprobat. 38 pentru. Împotrivă. Se adoptă. 39 pentru. Împotrivă. Se adoptă. Vot electronic pe proiectul de aviz final. S-a deschis votul. 53 de voturi. 52, iată, s-a închis votul, 42 pentru, 10 abțineri, niciun vot împotrivă. Felicitări din nou raportorului sa. Se aprobă avizul. Și cu asta am închis sesiunea de vot. Avem o pauză de 5 minute înainte de a trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Bine, colegi, se... Dragi colegi, dacă toată lumea e pregătită, vă rog să luați loc. Suntem puțin înaintea timpului prevăzut pentru începerea acestei discuții, dar asta ne va permite să intrăm și mai mult în detalii, având în vedere că subiectul este unul foarte relevant. Vă rog să luați loc. Să începem discuțiile. Mulțumesc! Cum spuneam, această discuție deschide o nouă fază în procesul de înființare a Serviciului European de Acțiune Externă. Iată, avem în cele din urmă un text pe care să lucrăm. Înaltul reprezentant și vicepreședinte l-a prezentat la câteva zile după ce a fost prezent aici pentru audiere. În același timp, Comisia Europeană a adoptat două propuneri de modificare a regulamentului financiar și a statutului fin- funcționarilor și acesta este motivul pentru care astăzi l-am invitat pe domnul Christophsen, reprezentantul doamnei Ashton, pe domnul Jean-Jean de la Direcția Generală Bugete, responsabil cu regulamentul financiar, și pe doamna Suca, reprezentanta Direcției Generale pentru uh, Relații umare, Umane, responsabilă cu statutul funcționarilor la nivelul Comisiei Europene. După cum știți, Negocierile pe care ne pregătim să le începem sunt extrem de complexe, atât din punct de vedere al naturii propunerii propriu-zise și de mai multe ori am numit această propunere revoluționară, la fel de revoluționară ca introducerea monedei unice europene. Am putea face o paralelă între Lisabona pentru politica externă și Maastricht pentru zona euro. Și de asemenea, complexitatea este dată și de numărul mare de factori implicați. Comisia de Afaceri Externe este recunoscută ca fiind responsabilă pe fond și trebuie să ne derulăm activitățile împreună cu Comisia pentru Afaceri Constituționale, Buget, Control Bugetar, Jurii și de aceea vreau să-i salut pe raportorii responsabili prezenți și, sigur, comisiile care trebuie consultate pentru aviz. Înainte de a da cuvântul oaspeților noștri, aș dori să subliniez, în numele nostru al tuturor, aprecierea noastră față de domnul Brock, raportor, care, cu sprijinul nostru, a făcut toate eforturile necesare pentru a se consulta cu toți factorii implicați și a lucrat în strânsă colaborare cu domnul Verhofstadt de la Comisia Afaceri Constituționale derulând într-adevăr o muncă demnă de laudă. Și acum vom trece la intervențiile oaspeților noștri. Începem cu domnul Christophersen, care ne va face o prezentare și îl rugăm dacă este posibil să se limiteze la 5 minute pentru prima parte, după care începem discuțiile. Aveți cuvântul, domnule Christophersen. Mulțumesc, domnule președinte, pentru ocazia pe care mă oferiți de a mă referi la proiectul de decizie a Consiliului pe care doamna Ashton l-a prezentat uh, la câteva zile după prezența dumneaei în fața acestei comisii parlamentare. Date fiind spusele dumneai cu acea ocazie, pot să spun că în ceea ce privește conținutul propunerii nu există surprize majore. Deci ceea ce dumneai a spus cu acea ocazie se oglindește în acest text. Dacă e să comparăm poziția Parlamentului European din uh, octombrie din 22 octombrie și textul actual în această propunere de decizie nu există diferențe majore, practic. Iar raportul dumneavoastră din 27 octombrie, precum și raportul Coreper către Consiliul European, au fost, practic, uh, piatra de temelie pe care noi am clădit această propunere de decizie. A trecut, drept, e drept ceva timp, din octombrie încoace, iar Parlamentul a venit între timp cu noi idei și sugestii, ceea ce e de înțeles. La urmă, deoarece, așa cum spuneați și dumneavoastră, E vorba de un exercițiu foarte complex și dificil, dumneavoastră l-ați numit chiar revoluționar. Această propunere de a înființa un serviciu nu are practic o matrice, nu avem un plan pe care să ne putem baza. Acest serviciu de acțiune externă reprezintă mult mai mult decât uh, structurile dintr-un minister de externe dintr-un stat membru. Avem instrumente financiare mult mai importante decât într-un minister de externe obișnuit și în extrema cealaltă, în ceea ce privește capacitatea militară sau operațiunile civile, există niște linii de comandă foarte diferite de ceea ce există într-un minister de externe normal. Prin urmare, trebuie să punem pe picioare o structură unică. Și asta înseamnă că va fi foarte greu să găsim soluția cea mai potrivită trebuie să ne dăm seama că va trebui să modificăm această construcție pe măsură ce vom progresa. În 2011, în 2014 vor exista niște momente când vom putea revizui acest proces și de aceea deocamdată am fost foarte prudenți atunci când am fixat uh, diferitele elemente din organigramă. Deci, în decizia noastră nu veți uh, găsi o organigramă completă, deoarece noi am considerat că e nevoie de, complexitate, de um, această flexibilitate pentru a ne adapta eventualelor modificări ce vor surveni pe viitor. Aș vrea să mă refer acum la câteva elemente utile, după părerea mea. Un aspect care a evoluat în ceea ce privește poziția Parlamentului e politica de dezvoltare. Anul trecut, Parlamentul considera că trebuie să se facă o diferențiere între țările ACP și restul țărilor. În momentul de față, dumneavoastră ați ajuns să aveți aceeași poziție ca și doamna Ashton și anume că nu există niciun motiv pentru a împărți lumea între țări ACP și alte țări. Și a trebuit să includem elemente din politica de dezvoltare în acest serviciu. Principala problemă a fost legată de modul în care am putea proceda fără să pierdem elementele specifice din politica de dezvoltare. Deoarece această politică s-a a căpătat între timp o fațetă politică foarte puternică și sper că sunteți mulțumiți de textul la care am ajuns plasăm proiectele de dezvoltare în cadrul Serviciului de Acțiune Externă, să pe de altă parte avem o politică autonomă de dezvoltare, avem un comisar pentru dezvoltare care se va implica în activitatea de programare și își va menține propria independență. Această propunere de regulament așa cum a spus și dumneavoastră, este un element din trei elemente principale. Și voi încheia spunându-vă că de la bun început doamna Ashton a spus că e vorba de un pachet asupra căruia trebuie să cădem de acord. Va fi nevoie de avizul Parlamentului European pentru această decizie și știm că nu se poate ajunge la o înțelegere decât dacă aceasta acoperă toate elementele. Vă mulțumesc, domnule Christoffersen. Are cuvântul domnul Jean Jean, director general de la Comisie pentru dezvoltare. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fiu cât mai succint. În ceea ce privește ar trebui să ne dăm seama că înființarea acestui serviciu sui generis autonom are anumite urmări. Acest serviciu va avea o existență bugetară autonomă, independentă, în ceea ce privește cheltuielile administrative. În schimb, în ceea ce privește cheltuielile operaționale, așa cum dorea Parlamentul, acestea vor rămâne sub uh, competența Comisiei. De aici decurg o serie de urmări. În primul rând, în ceea ce privește cheltuielile administrative, acest serviciu va fi asimilat unei instituții. în ceea ce privește regulamentul financiar. Deci trebuie să modificăm un prim articol pentru ca acest uh, serviciu să fie asimilat unei instituții. În al doilea rând, în ceea ce privește cheltuielile administrative, Acestea vor, ține, acestea vor fi supuse procedurii de descărcare bugetară de la Parlament. În ceea ce privește aceste cheltuieli, ne-am regăsit în fața unei situații oarecum delicate. Serviciul este autonom, este independent de comisie, deci nu mai ține de, nu mai depinde de autoritatea comisiei Șefii de delegație însă trebuie să știe dacă pot executa cheltuieli operaționale pentru care nu dețin autoritatea. Și asta deoarece lanțul de comandă, structura de comandă, a fost întreruptă. Am încercat să dăm dovadă de creativitate, ținând cont de faptul că șefii de delegație trebuie să fie într-adevăr reprezentanții Uniunii Europene în exterior, inclusiv în ceea ce privește cheltuielile operaționale. Soluția găsită a fost să reintroducem șefii de delegație pentru acest aspect. Știți că șefii de delegație sunt numiți de înaltul reprezentat, deci i-am reintrodus într-o structură de comandă de la comisie, prin intermediul căreia ei vor putea um, desfășura operațiuni care țin de aceste cheltuieli operaționale. Pentru asta a fost nevoie de anumite modificări din regulamentul financiar prezentate de comisie. Pe scurt, se va menține sistemul actual prin care directorii generali din serviciile Comisiei, Direcția Generală Extindere și încă alte direcții generale mai tehnice, le subdelegează acestor șefi de delegații puterea de execuție bugetară, descentralizată la delegații. Comisia va putea să le dea instrucțiuni acestor șefi de delegații în acest cadru și, bineînțeles, procedurile de control intern de la comisie și tot ceea ce ține de responsabilitatea financiară și de obligațiile pe care le au șefii de delegații în ceea ce privește controlul și organizarea financiară, toate acestea, bineînțeles, vor rămâne în vigoare. Iar uh, colega mea vă va prezenta toate elementele referitoare la procedura de Uh, selecție a acestor șefi de delegație. Regulile de control intern pentru acest uh, aspect se vor aplica în continuare, mai ales regulile de audit, știind că pe viitor uh, serviciul extern își va avea propriul serviciu de audit pentru cheltuielile administrative. În rest, nu am mare lucru de adăugat, domnule președinte, deoarece din momentul în care se definesc clar cheltuielile administrative, cele operaționale sunt gestionate de comisie în continuare, va fi nevoie de soluții tehnice, ceea ce am și făcut pentru șefii de delegație mai ales, iar în ceea ce privește alte chestiuni secundare, în momentul de față nu cred că este cazul să vă prezint uh, Uh, situația. Vă mulțumesc, domnule Jean-Jean. Are cuvântul doamna Suca, director general de la Comisie pentru Resurse Umane. Aveți cuvântul. Un comentariu general. Ceea ce privește regulamentul de personal, acesta este cadrul prin care vom stabili politica de personal la acest serviciu. Deci detaliile le puteți vedea în decizia Consiliului pentru acest serviciu de acțiune externă și în deciziile individuale pentru implementarea deciziilor pe care înalta reprezentantă le va adopta. Vorbim deci despre cadrul general. Punctul de plecare pentru modificarea regulamentului vine din articolul 37 din tratatul de funcționare a Uniunii Europene. În acest articol se spune că serviciul va include funcționari de la Comisie, de la Consiliu și din statele membre. Pentru a ne asigura că toți cei care vin din aceste instituții au un acces egal la serviciu, e nevoie de o modificare a regulamentului personalului, deoarece în cadrul actual prioritatea se dă candidaților interni și celor de la alte instituții. Deci, de aceea trebuie modificat regulamentul de personal și asta e principala modificare pe care o facem. În această fază de început, pentru a înlesni integrarea diplomaților din statele membre, le oferim posibilitatea de a avea niște măsuri speciale. Deci s-ar putea acorda preferință diplomaților din statele membre atunci când calitățile candidaților sunt egale la început pentru a echilibra lucrurile. După această fază, va fi deschis accesul funcționarilor din toate instituțiile, Parlament și așa mai departe. Pentru a integra pe diplomații din statele membre, creăm o nouă categorie de agenți temporari. Și ne inspirăm puțin din uh, măsurile pentru angajarea asistenților parlamentari. Deci avem această categorie specială, temporară, pentru a le permite acestor diplomați să se integreze. Sunt contracte de patru ani care pot fi reînnoite de mai multe ori. Un al doilea element. Cum vom înlesni mobilitatea interinstituțională? Aici au intervenit două modificări majore – în primul rând, permitem transferuri între instituții și Serviciul de Acțiune Externă, deci Comisie și Consiliu, conform unor înțelegeri dintre instituții. Regulamentul actual de personal permite așa ceva. Deci putem avea aceste schimburi de personal cu acordul ambelor instituții. Bineînțeles, aceste cazuri trebuie să fie excepționale și vom vedea cum vom gestiona situația prin uh, prevederile de implementare. Un alt lucru pentru a înlesni mobilitatea este acel right of return, drept de întoarcere. Deci toate persoanele care vor fi în serviciul de acțiune externă pot solicita un post uh, în instituția de origine și vor avea aceleași drepturi ca și candidații interni. Un alt lucru foarte important. În ultimul rând, al nu în cele din urmă, mă voi referi la personalul care lucrează în delegații. Voi începe prin a mă referi la șefii de delegații. Cum a explicat, după cum a explicat colegul meu, aceștia vor avea vor fi însărcinați de, prin bugetul comisiei și s-a stabilit ca numirea lor să se facă, bineînțeles, de înalta reprezentantă, însă pe baza unei liste scurte pentru care comisia va trebui să-și dea acordul. Ceea ce privește personalul de la comisie care va lucra în delegații, am introdus încă o modificare în regulamentul de personal pentru a le permite să ia, să primească instrucțiuni de la șefii de delegație și în același timp am prevăzut ca pentru sarcinile pe care le vor avea șefii de delegații, deci pentru am prevăzut posibilitatea ca aceștia să primească instrucțiuni de la comisie. Acestea sunt principalele modificări la regulamentul de personal. Acum, referitor la procedură. Deocamdată nu avem o propunere pe masă, deoarece negociem cu sindicatele. Am început negocierile săptămâna trecută și le vom continua. După ce vom încheia aceste negocieri, vom consulta Comitetul pentru Regulamentul de Personal și după aceea Comisia va adopta o decizie oficială care va fi transmisă, bineînțeles, Parlamentului și Consiliului. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă Suca. Raportorii acum. Colegul nostru, domnul Brock, va lua cuvântul. Îl rog să fie cât mai concis, 3-4 minute, dacă puteți. Două și mai bine. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Mulțumesc, domnule președinte. Exercițiul acesta este unul foarte dificil să încercăm să ajungem la un acord nu doar cu Cathy Ashton, ci și între Parlament și Consiliu. Fiindcă situația juridică este diferită, există dreptul de veto. Prin urmare, acest lucru este posibil dacă există încredere între părți. Din punct de vedere al Parlamentului, două lucruri trebuie realizate. În primul rând, avem un acord între noi toți cu privire la faptul că Serviciul European de Acțiune Externă trebuie să fie eficient. Asta este obiectivul din tratatul de la Lisabona. Deci trebuie să fie eficient. Și apoi avem uh, competențele Parlamentului European legate de buget, control, descărcare, dar și drepturi politice, luare de decizii, consultare. Există o serie de probleme însă care apar aici. Și aici se face legătura cu propunerea. Știu că e nevoie să se negocieze lucrurile, fiindcă nu sunt clare. Clauza de revizuire 2012-2014 este o idee bună, însă esențial este ca principalele aspecte să fie rezolvate acum. Nu putem aștepta să intre în vigoare clauza de revizuire înainte să abordăm aspectele principale. Și o întrebare pentru domnul Blanchon. Fără îndoială vom intra în detalii mai târziu pe acest subiect, dar ne puteți spune dacă articolul 1 din regulamentul financiar este modificat drepturile bugetare și de control, competențele bugetare și de control ale Parlamentului European, cum, cum vor continua ele să fie structurate? Ca și atunci când serviciul ar funcționa în interiorul comisiei? Sau e aceeași situație ca și cu Olaf? Nu spun că este o problemă, dar trebuie să ne convingeți cu privire la faptul că drepturile și competențele Parlamentului vor fi garantate în aceste împrejurări și încă n-am primit asigurările și garanțiile de care eu cred că e nevoie. Cu privire la comentariile domnului Christofferson, drepturile politice ale Parlamentului în procesul consultativ, de exemplu, mandate, stabilirea de misiuni, negocieri, întrebări referitoare la elaborarea de strategii, politici de dezvoltare, politici de afaceri externe, chiar și aspectul legat de numiri. Deci cum va fi consultat și implicat Parlamentul European în toate aceste procese? În ce faze fiindcă noi vrem să avem o abordare practică și nu putem să intrăm în vigoare, să intrăm uh, în joc doar atunci când avem de-a face cu regulamentul legat de buget sau de personal. Vreau niște clarificări cu privire la cum vor funcționa lucrurile practic. Și, de asemenea, deciziile, hotărârile noastre vor depinde în mare parte de aceste clarificări. Și apoi regulamentul privind personalul. În primul rând, în tratat nu se spune că unul dintre trei piloni trebuie să fie reprezentat de... că statele membre trebuie să aibă o treime din personal. Celelalte două treimi vor veni atunci din partea Consiliului și a Comisiei? domnul Christofferson și domnul Almeida ne-au spus că majoritatea aspectelor vor avea legătură cu politicile comunitare și deci reprezentanții oficialei funcționarii comisiei cum pot să fie o minoritate? Aș vrea să ne clarificați puțin această împărțire proporțională a personalului și apoi funcționarii temporari din partea statelor membre. Ce criterii vor fi utilizate la selectarea acestora? Nu cred că e o idee bună să lucrăm pe baza statutului Parlamentului pentru asistenți. Nu cred că cineva din Parlamentul European ar recomanda să folosim așa ceva pentru activități viitoare. Haideți totuși să avem o abordare pragmatică. În ceea ce privește contractele, cine hotărăște dacă aceștia vor fi extinse? Statele membre sau responsabilii din cadrul responsabili ierarhici din cadrul instituției respective? fiindcă dacă statele membre vor fi cele care hotărăsc, atunci relația dintre statele membre și respectivii funcționari va fi mai importantă decât poate uh, loialitatea acestora pentru Serviciul European de Acțiune Externă. Mulțumim domnului Brook și acum, din partea Comisiei Buget, doamna Gresle, 3-4 minute, dacă este posibil. Mulțumesc, domnule președinte. S-a vorbit aici despre creativitate și inovare. Cred că schimbările care sunt produse sunt totuși mici, dar necesare. Avem de-a face aici cu niște încălcări ale regulamentului financiar. Regulamentul financiar așa cum a fost el elaborat, a dus la multe scandaluri și probleme la nivelul bugetului. Și acum vedem că legislația bugetară este încălcată de aceste propuneri, fiindcă se bazează pe crearea unei organizații în afara structurii comisiei. N-ar fi nevoie să facem toate aceste aranjamente dacă am avea ceva sui generis în cadrul Comisiei, când amestecăm competențele din punct de vedere bugetar și al responsabilității financiare, se ajunge la niște efecte cumulative foarte mari pentru șefii de delegații, care cheltuie banii comisiei, dar care au competențe care derivă și de la comisie și de la Consiliu. Avem bugetul PSAC și nu cred că e o idee bună să existe această lipsă de transparență și nimeni să nu fie responsabil într-un final. Deci cred că lucrurile trebuie să fie verificate mai în detaliu. Trebuie să avem în vedere că cei care nu um, cunosc regulamentul financiar suficient să, să facă acest lucru. Există un conflict de competențe și de priorități și lucrurile par să nu poată fi rezolvate deocamdată și politicienii sunt de vină. Se creează un fel de administrație paralelă, lucru care va duce la ineficiență și nu cred că contribuabilii vor fi prea mulțumiți de așa ceva. Înaltul altul reprezentant trebuie să emită ordine, însă deocamdată niciun comisar nu are această competență. Și nu cred că e o idee bună, chiar nici pentru un altul reprezentant, fiindcă la urma urmei domnia sa are niște responsabilități foarte mari, un mandat foarte extins și totuși sunt lucruri pe care nu le poate face. Și apoi există și descărcarea în ceea ce privește celelalte instituții care au introdus descărcare politică, există o dezbatere cu privire la sensul acestui concept. Deci avem nevoie de alt gen de asigurare decât ce avem aici în ceea ce privește păstrarea prerogativelor și competențelor Parlamentului. Există o încălcare a regulamentului financiar și trebuie să fim foarte atenți cu privire la ce se întâmplă în SAE există un nivel reprezentant, înalt de reprezentare în comisie, fiindcă Serviciul European de Acțiune Externe este responsabil pentru pregătirea comis- deciziilor comisiei. Asta se spune aici. Deci există patru niveluri la care comisia va cheltui bani și e nevoie de pregătire. Avem delegații, avem programul anual de activitate doamna Ashton spune că SEA este responsabilă pentru aceste domenii. Deci comisia va fi transformată într-o agenție executivă care va implementa ce au hotărât alții. Și totuși e vorba de 8 miliarde de euro cheltuiți pe mai multe programe și nu-mi imaginez cum se va întâmpla acest lucru în practică. Deocamdată, comisia a avut responsabilitatea financiară pentru aceste pro- programe. În ceea ce privește personalul, doar oficialii UE cheltuie banii europeni, dar pe viitor, când vor exista aceste competențe egale, apare problema legată de responsabilități și trebuie să clarificăm lucrurile. Oficienții UE sunt responsabili și trebuie să plătească uh, dacă cheltuie irresponsabil fondurile lucru care nu se va aplica și diplomaților statelor membre UE, fiindcă atunci când se întorc acasă, aceștia sunt, au imunitate. Și atunci cum pot să influențez eu ce face un oficial al unui Germaniei, de exemplu, în Nord Corea? Dacă a încălcat regulamentul financiar, ce pot eu să fac în acest sens? nu uh, privesc prea favorabil multele mm, reglementări din propunerea doamnei Ashton care se referă la buget, la regulamentul funcționarilor, la buget, în ceea ce privește poziția noastră juridică, legală. Cred că ar fi bine dacă parte dintre aceste propuneri ar putea să fie mai puțin detaliate. Nu cred că trebuie să convenim asupra unor astfel de detalii amănunțite, fiindcă la urma urmei există niște lucruri care nu pot fi implementate în mod normal. Mulțumim doamnei Gresle. Acum domnul Gualtieri, reprezentant al Comisiei Bugete. 3-4 minute, vă rog. Vă rog, domnule președinte. Avem în cadrul comisiei noastre o discuție pe acest subiect. Propunerea, pachetul de propuneri este foarte clar încercăm să îmbinăm două cerințe. Decizia de a avea acest serviciu în afara structurii comisiei și dorința de a garanta, de a păstra prerogativele comisiei lucru care se face prin intermediul unui mecanism foarte complex în care se separă cheltuielile administrative, operative, de cele operative din interiorul comisiei și care subdelegă șefii delegațiilor atunci când e vorba de, o de un dublu mandat, funcționare al serviciului, dar și responsabil de implementare bugetului din partea comisiei. Fără îndoială, această propunere, această structură hibridă are defecte. Spre deosebire de doamna Gressler, eu nu cred că aceste probleme țin așa de mult de drepturile de control ale Parlamentului din punct de vedere al bugetului, dat fiind că, așa cum a rezultat în discuții, dat fiind că există o secțiune autonomă, separată administrativă a serviciului, lucrurile procedura de descărcare va fi chiar mai clară, mai transparentă. Însă există probleme legate de eficiență, fără îndoială. Și prin urmare e de înțeles că există această cerință a Parlamentului de a avea un serviciu care, ca și OLAF, să funcționeze în interiorul Comisiei. Trebuie însă să știm că ne confruntăm cu o problemă nu doar administrativă, deci de coerență și eficiență administrativă, ci avem de-a face cu o mare problemă de ordin istoric și politic care nu e doar o problemă a consensului care există din partea Comisiei uh, cu privire la dorința Consiliului de a avea acest serviciu în afara Comisiei. E o problemă de ordin general istoric și politic care derivă din faptul că în acești ultimi 10 ani a apărut o nouă dimensiune a politicii externe de uh, securitate și apărare europene care este o dimensiune foarte greu de structurat și gestionat pe loc. Deci e o problemă politică cu care se confruntă Parlamentul, o problemă care ține de înțelegerea faptului că acest hibrid trebuie să evolueze fie către un hibrid care duce la renaționalizarea aspectelor comunitare sau o un hibrid pe care să îl ducem către o și mai uh, întinsă comunitarizare. Dacă Parlamentul se axează în negocierile sale pe aceste aspecte, cred că foarte repede poate identifica niște chestiuni concrete. În primul rând, cea legată de controlul, uh, nu doar al bilanțului, ci și controlul politic al Parlamentului European. Din acest punct de vedere, există multe goluri, nu doar în propunere, dar în întreg pachetul de propuneri. Întâi de toate vreau să spun că mi se pare uh, foarte greu de înțeles cum se propune un dialog cu Parlamentul și apoi Comisia ne propunere o reînnoire a acordului interinstituțional pe buget și în ceea ce privește controlul parlamentar al bugetului PESC propune vechea schemă înainte de Lisabona. E absolut de neacceptat. Și apoi mai există și alte chestiuni fundamentale. În primul rând, e foarte dificil să discuți o propunere în care să lipsească o anexă. Pentru că această discuție legată de care părți din comisie se transferă în serviciu e chestiune, fiindcă are legătură cu rolul și autonomia politicilor de dezvoltare. Din acest punct de vedere e adevărat că acest sistem de joint key, care este structurat garantează că sistemul gestionează programele de dezvoltare în contul comisarului care are decizia politică. Dar aici trebuie să înțelegem dacă persoanele care concret derulează această activitate sunt persoanele care fac acest lucru în Relex și DEVE sau ne îndreptăm către o dispersare a acestui patrimoniu de profesionalitate, competență și autonomie în capacitatea de a concepe politici de dezvoltare. Și apoi mai sunt și alte probleme importante deja menționate de domnul Brock și e foarte urgent să începem negocierile pe acestea. Mulțumesc! Mulțumim domnului Gualtieri și acum În ordinea pe care am structurat-o la începutul acestei întâlniri, și aș vrea să dau cuvântul oaspeților noștri și vă rog să vă împărțiți responsabilitatea răspunsului după cum doriți, dar vă rog să nu interveniți mai mult de 3-4 minute fiecare. Vă rog, domnule Christopherson. Thank you very much. Um... Mulțumesc foarte mult. Voi începe prin a răspunde întrebării domnului Brock cu privire la răspunderea politică. Fără îndoială, va trebui să asigurăm o răspundere politică în acest proces și încă există elemente lipsă în acest sens. altul reprezentant a spus respicat că reprezentantele existente trebuie să se adapteze noi situații odată cu înființarea Serviciului de Acțiune Externă. De asemenea, dumnea ei a răspuns foarte clar la o serie de întrebări cu privire la desemnarea unor demnitari de rang înalt și cu privire la acest principiu conform care să se prezinte în fața Parlamentului, ceea ce mi se pare corect. Înțeleg că de dimineață s-a avut un astfel de exemplu și în acest sens este pregătită să extindă această practică și pentru alte poziții pentru care vor fi desemnați poziții de rang înalt, printre care și desemnarea unor ambasadori. De asemenea, este adevărat că doamna înalt reprezentant este foarte conștientă de puterea de decizie bugetară a Parlamentului și înainte de lansarea oricăror măsuri care ar putea avea consecințe bugetare semnificative, este important să afli și punctul de vedere al Parlamentului în prealabil. Iată cel puțin două elemente care trebuie să se regăsească în uh, noua structură. Însă există și alte elemente și anume că unele dintre acestea au legătură cu ceea ce se întâmplă în alte foruri. Există, spre exemplu, solicitare pentru a exista consultări cu privire la acordurile internaționale, să se des- discute în context larg ceea ce se discută, spre exemplu, în comisie. Același lucru valabil și pentru comitologie, pentru anumite programe de dezvoltare, spre exemplu. Acesta este motivul pentru care a spus doamna Ashton că, după părerea dumneiei, cea mai corectă formă a acestor discuții o reprezintă forma trilaterală, care trebuie să funcționeze cât mai repede cu putință. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, sigur, ceea ce nu înseamnă că nu putem să facem anumite pregătiri Um, să spunem, în bilateral înainte de aceste um, întâlniri în patru. În ceea ce privește o trei, raportul o treime, două treime, nu prea e clar aici ce se întâmplă. La un moment dat, în timpul președinției slovene, s-a vehiculat ideea că o treime dintre angajați să provie din statele membre, o treime de la Comisie și o treime de la Consiliu. Treimea de la secretariatul Consiliului a dispărut, așa încât singura regulă rămasă ar fi să existe minim o treime din statele membre. Și dacă vă uitați peste cifre, pe statistici, veți vedea că marea majoritate a angajaților chiar provin din, de la comisie și aceasta este baza de recrutare. Dacă facem un calcul brut în baza personalului deja existent, se poate spune că va exista o deplasare, o detașare a circa 600-700 de um, funcționari de la Comisie către Serviciul de Acțiune Externă într-o primă fază. De asemenea, vor fi detașați cam 55 de angajați de la Secretariatul Consiliului, cei care se află la Direcția pentru Acțiune Externă, plus alți angajați din uh, serviciile, um, inclusiv din serviciul militar, spre exemplu, cei din serviciul extern, uh, inclusiv personal militar, spuneam. În orice caz, Comisia va reprezenta principala sursă în acest sens de recrutare, deci minim 50%. De aceea nu văd să există vreo problemă în acest sens. Și în sfârșit, tot în ceea ce privește personalul, trebuie să ne raportăm la Direcția Generală de Dezvoltare, Ideea ar fi că reprezentanțele uh, geografice din această direcție să fie deplasate către Serviciul de Acțiune Externă și să reprezinte nucleul pentru crearea unui birou pentru Africa, dat fiind că nu avem așa ceva nici la DigiRelex, nici la Secretariatul Consiliului, nu există nimeni care să se ocupe de uh, Africa. În orice caz, lor li se vor atura și alții. Ideea este că cei care sunt prezenți acum în birourile de reprezentare geografică vor fi deplasați, vor fi detașați către Serviciul de Acțiune Externă. Vă mulțumim, domnule Christoffersen, și acum dăm cuvântul din de 3-4 minute domnului Jean-Jean. Jean-Jean. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să insist asupra unui aspect în ceea ce privește cheltuielile de funcționare în totalitatea lor, nu se schimbă nimic în ceea ce privește rolul comisiei și acest lucru ca urmare a aplicării directe a prevederilor tratatelor. Tratatele sunt foarte explicite, în mod deosebit la articolul 317, acolo unde se prevede că cea care asigură execuția bugetară este comisia. Se prevede în egală măsură acel de-al doilea alineat că regulamentul financiar prevede răspunderile aparte pentru fiecare instituție în funcție de care acestea participă la executarea propriilor cheltuieli. Cheltuieli proprii, prin asta se înțelege cheltuieli administrative. Deci, un prim punct, așadar, în ceea ce privește cheltuielile de funcționare. În ceea ce privește acum uh, modul de control și în ceea ce privește practica descărcării de gestiune, uh, tot ceea ce se practică în acest moment se va menține și ulterior. Pe viitor, adică, deci Parlamentul nu trebuie să-și facă niciun fel de griji în ceea ce privește situația din acest moment. Cât privește acum cheltuielile administrative, doamna Gresle are dreptate. Așa este, tratatul prevede la articol 319 ca Parlamentul să asigure descărcarea bilanțieră Comisiei. Însă, în practică, Parlamentul European trebuie să facă o descărcare bilanțieră separată pentru fiecare instituție. Doamna Gresle a spus că această descărcare bilanțieră este una cu caracter politic, însă, în realitate, aceasta este una cât se poate de corect, acordată în funcție de regulamentele financiare pe care instituțiile trebuie să le ia în calcul, să le aplice. Trebuie să aibă mare grijă la recomandările care sunt uh, făcute în ceea ce privește această descărcare ea se acordă în mod oficial comisiei, existând pentru alte instituții descărcare separată. Și insist când spun că doamna Ashton, în fața acestei camere, s-a pronunțat cât se poate de clar, fără ocolișuri, spunând că are intenția să respecte această procedură de descărcare în ceea ce privește serviciul de acțiune externă pentru creditele pe care le gestionează serviciul de acțiune externă. Mi se pare de aceea cât se poate de clar acest lucru. Și cred că aceasta este de fapt problema esențială care se pune, domnule președinte. În rest, n-aș zice că mai trebuie să reiau eu vreun punct. Doamna Gresle s-a referit la problema programării și a gestionării fondurilor și aș dori încă o dată să facă o diferență între programarea ca atare, pe de-o parte, și pe de altă parte, cheltuielile operaționale. Cheltuielile operaționale, cele 8 miliarde despre care vorbește doamna Gres, le vor fi gestionate în continuare de către comisie în baza procedurilor actuale, fără niciun fel de modificare, lucru care trebuie să fie clar pentru toată lumea și vă mulțumesc, doamna președinte. Vă mulțumesc, domnule Jean-Jean, și acum are cuvântul doamna Suca, 3, 4 eh, minute. Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva lămuriri aș dori să aduc. Acea problemă a raportului o treime, două treime, acest lucru nu apare în formă explicită în regulamentul privind de personal. Așadar, am făcut o comparație cu asistenta parlamentară, cu asistenții din Parlament, însă cred că acest lucru se referă strict la metoda folosită. Cu alte cuvinte, pentru diplomații naționali se creează o categorie specială uh, de agenți, iar în ceea ce privește serviciul de acțiune externă, acesta este tratat într-un capitol separat și există asemănări cu Parlamentul, cu asistenții din Parlament, dar aici se opresc aceste asemănări ceea ce privește prelungirea contractelor, cine hotărăște și în ce condiții. Prelungirea contractelor pentru agenții temporari se hotărăște de către un alt reprezentant, însă condiția este ca statul membru să-și ofere acordul pentru detașare. Deci există un acord între un alt reprezentant și statul membru în chestiune. Și o ultimă observație pe care a făcut doamna Gresle se referă la diplomații um, naționali care se folosesc de resurse uh, comunitare comunitare, da, dar vor avea statut de agenție temporar și în regulamentul pentru personal se prevede acolo că autoritatea care desemnează, dacă așa se întâmplă, trebuie respectate procedurile disciplinare și ele trebuie să fie inițiate de către Serviciul de Acțiune Externă. Deci, după părerea noastră, suntem acoperiți. Mulțumesc foarte mult! Grazie, dottoressa Suca. Passiamo al secondo round. Doamna, Jean, doamna Suca, și acum Trecem la următoarea rândă și vom începe mai întâi cu raportorii din umbră și domnul Langsdorf are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să revin asupra unui element complet surprinzător, chiar suprarealist. Doamna Gresle e o expertă bugetară pe care o cunoaștem cu toții foarte bine și ne spune că se încalcă aici uh, dreptul bugetar prin această propunere. Comisia, în schimb, spune că nu se schimbă nimic, nu se modifică nimic în ceea ce privește controlul bugetar. Nu e vorba aici de neîncredere, însă am impresia că nu ne mai înțelegem între noi. Nimeni nu ascultă ce spune celălalt. Deci, uh, înaltul reprezentant se va supune descărcării de gestiune. Însă, care e situația? Așa cum spune doamna Gresle, încălcăm dreptul bugetar sau nu? Dacă e cazul, trebuie găsit o soluție pentru a rezolva această problemă. Există un angajament politic clar. Deci mă întreb, va exista în continuare descărcare de gestiune? Răspunsul a fost un da clar răspicat. Aș dori să ni se lămurească situația în ceea ce privește problemele bugetare. A fost primul obiectiv la care s-a referit și domnul Brock. Dorim să avem o politică externă care să funcționeze. Și mă bucur că dumneavoastră ați venit aici pentru a discuta cu noi despre toate acestea, însă cum credeți că vom putea fi noi consultați? Cum putem avea o adevărată cotegizie când ne spuneți că organigrama e de neînțeles și e incompletă? Cum vom putea organiza noi o dezbatere serioasă între instituții? Cum ne vom putea consulta? organigrama actuală nici măcar nu îmi permite să înțeleg cum ar putea funcționa un astfel de serviciu de, ac- de acțiune externă cât mai eficient pentru a oferi ceva în plus ministerelor naționale. Vă mulțumesc, domnule Lambsdorff. Are cuvântul doamna Brandner. Vă mulțumesc. Trei comentarii pe scurt, aș avea, dacă îmi permiteți. Vrem să creăm un amestec între instrumentele comunitare și uh, interguvernamentalism. Nu știu dacă acest amestec va avea câștig de cauză sau o anumită fațetă se va impune. Deci eu cred că dimensiunea interguvernamentală va fi cea care se va impune mai mult. Secretariatul și Consiliul vor trebui să pună în aplicare aceste misiuni. Așa cum a spus doamna Ashton la propunerea domnului Brock, va exista o independență chiar dacă aceste elemente vor ține de serviciul de acțiune externă. Deci ar vrea să știu dacă și personalul va fi amestecat. Deci va exista personal de la comisie sau vom avea un personal complet independent uh, trimis de uh, statele membre atunci nu putem avea instrumentul de stabilitate pentru buget, deoarece această dimensiune interguvernamentală ar fi finanțată de către instituții, de către comisie. Trebuie pus punctul pe ei, ceea ce privește secretariatul general acum. În ultima propunere prezentată de doamna Ashton, nu sunt doar aspecte pur bugetare și administrative, se vorbește și de dreptul de reprezentare. Într-un stat membru, un ministru poate, de exemplu, să concedieze un diplomat, însă doamna Ashton nu va putea face așa ceva, deoarece persoanele respective vor fi numite de statele membre și vor fi loiale statelor membre și nu doamnei Ashton. Deci, secretarul general, de deci, ce drepturi are? În al treilea rând, acea treime de care toți s-a vorbit privind. Dar vrea să știu cine plătește. Statele membre sau uh, totul este finanțat de la bugetul comunitar? Deci dacă e plătit de dacă sunt plătiți de statele membre, e clar că va interveni din nou acea loialitate față de statele membre. Vă mulțumesc! Domnul Tenec, două minute. Mulțumesc. Nu ar fi trebuit să cer cuvântul, însă sunt raportor din umbră și aș vrea să fac câteva comentarii. Spre deosebire de doamna Bretner, grupul meu, fiind reformator și eurorealist, deci uh, ne dăm seama că acest serviciu va fi interguvernamental, condus de Consiliu, mai ales în ceea ce privește PESA și PESC. După ce am auzit dezbaterea de astăzi, sunt de acord cu domnul Lansdorf. Parcă e un dialog între surzi aici. Încercăm și noi să ne descurcăm acum cum putem, însă cred că peste un an aproximativ, vom înțelege de-abia cum funcționează de fapt aceste, acest serviciu. Vom putea avea o analiză și vom putea vedea dacă regulamentele bugetare au fost încălcate sau nu. Bugetul comunitar e atât de complex și de greu de înțeles, <laughs> încât după 10 ani aici nu-l înțeleg pe deplin. Cred că și asta e tot uh, un truc pentru ca puterea să o dețină doar cei care înțeleg într-adevăr cum funcționează bugetul și sunt uh, um, responsabili de implementarea sa. În general, grupul meu dorește un, să avem un serviciu de acțiune externă mai redus, care să se concentreze pe domeniul dezvoltării. Deci mă gândeam că asta ar fi rămas pe din afară. Am văzut mai multe organigrame care tot circulau pe aici. Se vorbea despre rolul pentru noul secretar general. Cred că va fi un candidat francez, cel puțin așa se vehiculează în presa britanică. Um, comitetul politic și, de politică și de securitate, o organizație oarecum necunoscută, aș vrea să știu ce rol uh, va avea. Uh, vor fi ei uh, direct răspunzători față de statele membre? Ce se va întâmpla? Mulțumesc, domnul Volski, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. O întrebare și două comentarii întrebarea. Nu am înțeles bine, deci vreau niște lămuriri din partea ambasadorului eh, de la Serviciul de Acțiune Externă. Ne spuneți că regulamentul eh, privind personalul va fi deschis tuturor instituțiilor, deci și personalul de la Parlamentul European s-a avut în vedere în al doilea rând, noi, Parlamentul European, dorim o politică externă puternică. Răspunderea politică a fost menționată. Acest serviciu nu va putea fi tras la socoteală așa cum dorim noi dacă doamna Ashton va avea cel puțin uh, care are patru funcții generale, nu va avea adjuncți la nivel politic, cum va fi reprezentată în Parlament. E nevoie de așa ceva și nu doar la Parlamentul European. Argumentele sunt bine cunoscute, vreau doar să ridic această problemă. Cel de-al treilea lucru pe care vreau să-l spun, legitimitatea. Acest serviciu trebuie să fie acceptat ca un serviciu în sine de către toți cetățenii din statele membre. Asta ce înseamnă? E nevoie de o reprezentativitate geografică deci cum uh, poate fi uh, doamna înalt reprezentant un reprezentant dacă nu există această reprezentativitate geografică? Nimeni nu se va identifica cu acest serviciu. Toți cetățenii din toate punctele cardinale ale Europei trebuie reprezentați, trebuie să fie reprezentați în acest serviciu se vorbește de competențe și de merite și e clar că există aici o dimensiune geografică, deci de aceea e nevoie de um, un grafic indicativ privind abilitățile a personalului. De asemenea, să ne inspirăm din regulamentul Consiliului 401 pe 2004 în ceea ce privește evaluarea acestora. Mulțumesc, domnule Volski. Domnul Zvoboda, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu domnul Christopherson când spune că e nevoie de flexibilitate și să învățăm din experiență, să pe de altă parte anumite elemente trebuie să fie fixe. Noi suntem foarte pragmatici nu e vorba atât de modul în care este structurat bugetul, ceea ce e important e ca noi să avem control asupra bugetului și descărcării de gestiune. Și dacă asta se poate garanta prin propunerea actuală, bine, dacă nu, va fi nevoie de o altă propunere. Referitor la personal, și vorbesc și numele domnului Rap, care e raportorul, deocamdată nu suntem siguri că toate prevederile ne garantează avem un singur fel de personal, indiferent uh, de originea lor. Cetățenii, statele membre trebuie să-și dea seama că e vorba de un personal unic, care va urma o singură direcție, și anume cea comunitară și nu națională. Și chiar și responsabilitatea aici e avută mai târziu. Dacă se întâmplă ceva rău, persoana respectivă va fi trasă la răspundere deci nu poate fi uh, dată vina, de exemplu, pe statul membru. Un ultim lucru. Secretarul general. Noi credem că e vorba de un post administrativ, iar doamna Ashton va trebui să numească această persoană. Avem nevoie și de o reprezentare politică. Nu mă refer acum la adjunți, E poate ceva mai care ne-ar putea induce în eroare și nu se bazează pe tratat, însă eventual să ne bazăm pe articolul 43, să avem un reprezentant special pentru relații interinstituționale, cum avem uh, vicepreședinții de la comisie. E clar că avem nevoie de o persoană care să asigure legătura cu Parlamentul European. Vă rog să vă gândiți la așa ceva. Grupul nostru dă dovadă de pragmatism, însă anumite lucruri trebuie să fie stabilite clar să nu se schimbe. Se încheie cea de-a doua rundă de intervenții cu, inter- cu intervenția domnului Gianaco. Doamne Gianaco, două minute. Mulțumesc. Trebuie să știm ce vrem să creăm acum. De ani de zile tot discutăm despre acest serviciu de acțiune externă. Suntem cu toții de acord că e necesar să avem acest serviciu. Barona Ashton este în fruntea acestui serviciu european de acțiune externă și, în calitate de vicepreședinte a Comisiei, trebuie să reprezinte Uniunea Europeană. Însă și Parlamentul European trebuie să fie reprezentat. Acum mă voi referi la distribuirea geografică a posturilor. Trebuie să ne asigurăm că vom avea un echilibru de la bun început în această privință, deoarece dacă vom avea probleme cu anumite țări, dacă unele țări se vor între, îndepărta de liniile directoare generale, ei bine, atunci aceste țări vor avea o influență nemeritată. Am începe, practic, pe picior greșit și lucrurile nu ar avea cum să continue bine. Ar, am putea eventual să creăm un organism care să evalueze uh, aceste eforturi de distribuire a personalului pentru a ne asigura că avem un personal bine echilibrat. Vă mulțumesc. Oaspeții noștri vor lua cuvântul în aceeași ordine. Domnul Christoph Sorsen, domnul Jean-Jean și doamna Suca. 3-4 minute fiecare, vă rog, dacă puteți domnului Lambsdorff. În primul rând, aș vrea să îi spun că îmi cer scuze că nu există o anexă la regulament. Deci trebuia fie să așteptăm trei săptămâni, fie să avem textul fără anex. Anexa va veni peste câteva săptămâni, e un element important clar pentru ca dumneavoastră să puteți evalua sistemul. În ceea ce privește organigrama, v-aș ruga să dați dovadă de flexi, să vă gândiți la elementul flexibilitate. Avem acele unități, însă trebuie să ne dăm seama că nu vom fi capabili să acoperim toate posturile necesare. Ați spus că ar trebui să creăm un minister de externe modern. Cel pe care îl cunosc eu cel mai bine este un minister în care nu există o departajare clară între unități, totul se face în funcție de priorități. Liniile din organigramă de subordonare practic nu există. Acum, referitor la secretarul general, aș vrea să vă clarific un lucru în primul rând. Când spunem că acest secretar general ar trebui să reprezinte serviciul, nu ne referim la o reprezentare politică. Eventual ar trebui să adăugăm o frază în text, să vorbim despre reprezentare la nivelul său. Unii au spus că nu e nevoie de un secretar general puternic. Din potrivă, cred eu, deoarece rolul acestui secretar general va fi un rol de coordonare a politicilor externe. Rol pe care îl are doamna Ashton și rol care implică colaborarea cu Consiliul, cu, consi- cu Comisia, e important ca înaltul reprezentant să aibă o persoană care să poată asigura toate acestea. Trebuie să fie o persoană care să joace un rol important pentru a asigura coordonarea eh, necesară pe care nu o poți obține de la sine. Deci e nevoie de coordonare în cadrul unităților de securitate și militare eh, pentru misiunile PSA e nevoie de coordonare între înaltul reprezentant și birourile regionale și toate aceste elemente vor fi sub controlul secretarului general. El se va ocupa de toate acestea pentru a se asigura că totul este bine organizat. Vă rog să uitați toate numele vehiculate în presă. Vă rog să vorbiți aproape de microfon. Deci vă rog să uitați toate numele vehiculate în presă. Și citiți memorandumul explicativ. Toate numirile pentru demnitarii de, de rang înalt se vor face printr-o procedură de selecție. E un precedent în istoria Uniunii Europene. Deci e, același procedă, pro, e aceeași procedură de selecție care se va aplica, aplica tuturor șefilor de misiuni. În momentul de față, se pot transfera în alți funcționari de la comisie în exterior fără o procedură de selecție. Însă pe viitor așa ceva nu va mai fi posibil. Îi mulțumesc domnului Svoboda pentru flexibilitatea de care a dat dovadă. Vă mai spun încă o dată, domnule Svoboda. Dacă planează vreo îndoială asupra spuselor doamnei Ashton privind controlul bugetar, atunci va trebui modificat textul. Nu avem cum să ne permitem nicio întoială legătură cu obiective. Nu știu dacă am reușit totul 100%, poate că nu, în caz că nu, va trebui să facem tot posibilul. Mulțumesc, are cuvântul domnul Jean-Jean. Domnule președinte, voi avea o intervenție foarte scurtă, fiindcă cred că deja am dat detaliile. Vreau să mă refer la un singur aspect bugetul care va acoperi toate cheltuielile administrative, inclusiv sumele care sunt folosite pentru remunerarea funcționarilor temporari și care vor lucra în cadrul serviciului. Deci va exista o egalitate între toți din cadrul serviciului din punct de vedere al remunerării. În rest, cred că am răspuns la toate întrebările. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Jean-Jean, doamna Suc, acum. Vreau să adaug ceva la cele spuse de colegul meu. Mai mult, diplomații naționali nu doar că vor fi plătiți din bugetul comunitar, dar nu se permite ca ei să accepte plăți din partea altor surse în afară de instituții. Deci ei nu pot fi plătiți nu pot primi niciun fel de remunerare din partea statelor membre. Lucru foarte important. S-a pus o altă întrebare. În ce măsură oficialii și membrii altor instituții vor avea acces la serviciul de acțiune externă? Ce am spus este că vom face o diferențiere între faza inițială de început, când vom avea doar funcționari care vin din Consiliu, Comisie și statele membre, și o fază ulterioară, odată ce această fază inițială s-a încheiat, în care accesul la serviciu de acțiune externă va fi deschis uh, funcționarilor din toate instituțiile. Apoi s-a întrebat aici în ce măsură agenții temporari, când se întorc în statele lor membre, vor continua să fie responsabili pentru activitățile lor în cadrul Serviciului de Acțiune Externă. E o problemă care există cu toți agenții temporari, nu e o problemă nouă toate instituțiile se confruntă de ani de zile cu ea și anume care sunt competențele pe care le avem asupra sau puterile asupra acestor agenți temporare odată ce ei se întorc în statele lor. Există legături financiare, drepturi de pensie și așa mai departe și datorită acestor uh, pârghii financiare cred că avem o oarecare putere de control asupra lor, însă cred că ar trebui să ne mai gândim puțin la asta și cred că în Parlament e locul ideal să discutăm aceste lucruri. Mulțumesc, doamna Suca, și ultima rundă, două minute pentru domnul Daf. Domnule președinte, domnule Christopherson, mă întorc puțin la chestiunea legată de adjuncții politice, ai doamnei Ashton. Pentru Parlament acesta este un aspect cheie, dar e nevoie de un astfel de adjunct nu doar pentru a vorbi cu Parlamentul, ci și pentru a acționa la nivel ministerial. în cadrul politicii de securitate și apărare comună și Comisia, Treolul Președinției și Secretarul General nu pot face acest lucru și v-aș fi recunoscător pentru câteva detalii în acest sens. În al doilea rând, cred că este o problemă legată de calendar și de lipsa de dinamism în cadrul negocierilor. Cred că lucrurile ar trebui să fie puțin accelerate. Și cel mai bun lucru pe care l-am putea face în prezent ar fi să deschidem o discuție paralelă, neoficială, referitoare la elaborarea acestui acord interinstituțional, care să fie o discuție quadripartită, să includă și pe președintele Consiliului European, care va fi o parte esențială a acestui sistem, a acestui cadru extrem de complex. Mulțumesc! Mulțumim domnului Daf, domnul Severin, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții cred că putem fi de acord în ceea ce privește interpretarea tratatului și să spunem că în mod explicit sau implicit, tratatul ne cere să facem tot ce este nevoie pentru a avea o, un serviciu de acțiune externă complet, coerent și eficient. Dacă acesta este obiectivul asupra căruia convenim cu toții, tratatul ne permite să facem orice trebuie pentru a-l îndeplini, pentru că orice expert sau consilier juridic ne poate spune că nu putem avea un tratat care să stabilească niște obiective de neatins. Deci, dacă așa stau lucrurile, trebuie să înțelegem că acest serviciu are mai multe dimensiuni. Conform tratatului există și mai multe centre de competență. Și acum întrebările mele pentru oaspeții noștri. În primul rând, vă rog să ne explicați, să ne dați o formulă care să ne permită să explicăm cetățenilor europeni, alegătorilor, că putem să avem un, o strategie de acțiune externă, acest PSAC, care să fie coerentă cu mecanismul cu care înființăm un astfel de sistem și care să ne permită să definim o astfel de politică. În al doilea rând, cum putem explica cetățenilor că instrumentele bugetare absolut necesare pentru finanțarea unei astfel de politici, fiindcă altfel n-ar putea exista, sunt concepute astfel încât să garanteze o coerență bugetară care, la rândul său, să dea o coerență politicii. Sac. Cum putem explica, apoi, în al treilea rând, în ceea ce privește personalul, că avem în vedere o reprezentare geografică echilibrată, echitabilă, la nivel european? Aspect foarte important. Mulțumesc domnului Severin. Acum doamna Lunacek, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să continu cele spuse de doamna Suca cu privire la momentul în care șefii delegațiilor și de misiuni se întorc în uh, țările lor, poate merg ambasadori undeva. Ce se întâmplă cu ei dacă se descoperă irregularități? Din câte știu eu, ambasadorii naționale au imunitate în cadrul sistemului național. Ce se poate face în acest sens? Cred că trebuie să existe un fel de acord încheiat cu statele membre care să garanteze faptul că în cazul în care se descopere irregularități pe parcursul mandatului acestora în cadrul Serviciului de Acțiune Externă se poate face ceva. Deci, dacă spuneți că veți analiza lucrurile în detaliu, sper că la asta vă referiți. Trebuie să existe ceva acord cu statele membre. Un alt aspect relevant pentru noi. Cine va selecționa sau va numi acest secretar general? Cine se ocupă de asta? Domnul Christofferson cred că s-a referit la procedurile de selecție și a spus că toți funcționarii, înalții funcționari vor trece prin acest procedeu de selecție. Dar cine îi va selecta? Cine vor fi responsabili cu această selecție? Și încă două aspecte. Ați spus că e bine că oamenii care detașează de la statele membre vor fi plătiți din bugetul comunitar. Dar cât va fi această plată? s-a făcut vreun calcul, ar fi destul de relevant. Și un ultim aspect referitor la buget, și aici sprijin intervenția domnului Gualtieri cu privire la bugetul PESA. E foarte important să avem niște linii bugetare concrete, fiindcă altfel cred că am avea probleme destul de mari. Mulțumim doamnei Cec, Domnul Poreba, două minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am o întrebare pentru domnul Christoffersen. De câte am înțeles eu, cu acest nou corp diplomatic, se pune problema garantării a 50% din oameni de la comisie. Eu vin din noile state membre și încă noi consider că nu suntem suficient de bine reprezentați în cadrul comisiei. Mi se pare că în acest sistem s-ar putea naște un fel de discriminare împotriva noilor state membre în cadrul acestui sistem de serviciu de acțiune externă. În altul reprezentant, doamna Ashton, dacă doriți, va reprezenta Uniunea Europeană uh, în lume și cum poți să reprezinți extern Uniunea Europeană dacă avem de-a face cu acest dezechilibru pe plan intern între personalul care reprezintă statele Uniunii. Oare acest lucru nu va avea un impact la nivelul solidarității? Acest echilibru național și geografic este unul important, chiar dacă asta înseamnă să se stabilească și să se impună niște cote. Cred că la alocarea posturilor e important să existe acest echilibru dacă vrem ca acest serviciu de acțiune externă să fie unul nepărtinitor. Și nu cred că e bine să pornim la drum cu dezechilibre. Mulțumim. Domnul Milan Mon, două minute. Mulțumesc. Foarte pe scurt. Cred că e bine să încercăm să asigurăm un echilibru geografic, așa cum au subliniat și alți deputați. Am o întrebare în legătură cu calendarul. Deci decizia se va aproba în acest semestru sau nu, așa cum s-a prevăzut? Îmi puteți da lămuriri în acest sens? Vă mulțumesc și pentru precizările făcute în legătură cu funcționarii care provin din statele membre. Ați spus de faptul că ar fi 670 și ceva de funcționari, 50-60 de la comisie și 270 și ceva de cadre militare. Ne puteți da niște precizări? În ceea ce îi privește pe uh, funcționarii care vor veni din uh, statele membre, lucru pe care îl salut, deoarece vor veni cu o contribuție nouă, deci aceștia vor fi pe o perioadă temporară. Deci ar vrea să știu, cine va uh, lucra permanent, cine va fi uh, temporar. Cum se poate stabili un echilibru între aceste două categorii și care sunt acestea? Mulțumesc, domnule Milamon. Doamna Vaidere, două minute. Mulțumesc. S-au spus deja multe lucruri și am vrut doar să clarific ultimele chestiuni legate de personal. După cum văd eu lucrurile, acest serviciu de acțiune externă trebuie să fie un organism puternic care să se ocupe de politica externă comună. Și în acest, dacă așa stau lucrurile, nu pot fi mulțumită cu numirea unui secretar general francez, cum se spune în um, presă, fiindcă avem aici multe instituții care sunt conduse de funcționari și cetățenii noștri se opun. Doresc să fie mai bine reprezentați în aceste instituții. A spus de asemenea că trebuie să uităm tot ce se scrie în presă, să nu dăm atenție lucrurilor vehiculate în presă cu privire la selectarea secretarului general. Dar totuși aș vrea să știu cum uh, va fi selectat, care este procedura și cum putem să ne asigurăm că uh, vom avea o procedură de selecție corectă ca să nu ne trezim cu un secretar francez din nou. Și din nou, o întrebare care a fost pusă de colegii Guanaco, Coporeba, Sarius Volski legată de uh, echilibrul geografic. Acest principiu geografic nu este încă respectat, după părerea mea, și cred că acest sentiment de responsabilitate e unul care trebuie să existe în noul serviciu. Altfel, vom avea o nouă instituție europeană îndepărtată de cetățeni. Eu vin din Letonia, o țară mică, și cetățenii noștri ar dori să fim reprezentați acolo și comisia va fi suprareprezentată în această instituție și atunci statele mici vor considera că nu sunt reprezentate în acest serviciu, fiindcă nici în comisie nu sunt reprezentate echitabil și vom avea din nou un organism încărcat de birocrație. Doamna Brandveld solicită să intervină pe un punct procedural. Foarte scurt, s-a pus o întrebare și nu am primit răspunsul și e foarte importantă pe noi. În ceea ce privește planificarea misiunilor PSAC și gestionarea crizelor, uh, cum veți folosi uh, alte departamente în afara statelor membre? Colegii, oaspeții noștri vor răspunde atunci când le va veni rândul la răspunsul. Acum, doamna Andrichiene, două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Uh, nu cred că e o surpriză când spun că și țara mea este preocupată de reprezentarea geografică și pe acest aspect aș dori să mă axez. În ceea ce privește numirea înalților funcționari în Serviciul de Acțiune Externă, cred că legitimitatea acestui serviciu depinde în mare parte de o reprezentare geografică adecvată la toate nivelurile. În documentul pe care l-am primit, pregătit, documentul primi, pregătit de colegul nostru, domnul Brock, se spune că există două posibilități în ceea ce privește procedura de numire a înalților funcționari. atât pentru șefii delegațiilor UE, cât și pentru adjuncți. În primul rând, să se definească domenii de responsabilitate în cadrul serviciului între Consiliu și Comisie. Și o altă opțiune ar fi să se uh, structureze un grup de selecție care să fie compus din reprezentanții ai Consiliului și Comisiei. Acesta nu trebuie să fie compus din reprezentanții ai tuturor statelor membre și trebuie să poată să își stabilească propriile criterii de selecție. Așa se spune aici. Însă principiile menționate sunt pe care se face selecția merit, și un echilibru de gen și geografic. Și aș vrea să mai adăugăm aici ce a propus uh, colegul nostru Sarius Volski. Deci merit, reprezentare geografică adecvată și echilibru de gen. Asta cred că ar trebui să fie. Și aș aprecia un comentariu din partea domnului Christopherson și a colegilor săi în acest sens. Mulțumesc, doamna Andrichene, și o scurtă intervenție finală a domnului Kovacek. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, foarte scurt, aș vrea să știu, în ceea ce privește regulamentul funcționarilor, cât vă așteptați să dureze această fază incipientă, inițială a serviciului diplomatic? În timp, vreau să spun. Nu o să repet ce au spus colegii mei cu privire la echilibrul reprezentării geografice, dar metoda ar fi cea folosită în 2004 <coughs> pentru țările care erau subreprezentate la nivelul Consiliului și Comisiei. Veți uh, repeta acest lucru pe care l-ați făcut în 2004? Mulțumesc! Mulțumim domnului Kovacev, domnule Christopher, 3-4 minute pentru răspuns. Mulțumesc! Domnule președinte, s-au pus uh, destul de multe întrebări pentru patru minute de răspuns. Întâi de toate, acești adjunți politici. În mod clar, acest lucru a fost discutat deja. Deci, consider că acesta este unul dintre importantele aspecte care va fi discutat și mai departe în forumul uh, care va fi uh, înființat cât mai repede posibil, așa cum am convenit cu domnul Daf. E o idee care are și puncte bune, dar care prezintă și multe complicații. În ceea ce privește posibilele zone de conflict, acestea nu vor apărea mai degrabă cu Consiliul, ci poate cu Comisia. Vor fi un fel de comisare adjuncți? Ce se întâmplă dacă acești uh, adjunct vor avea de-a face cu aspecte care sunt și de responsabilitatea, de competența Comisarului pentru Dezvoltare, de exemplu. Acestea sunt exemple de întrebări pe care le-am pregătit pentru discuții și nu e sarcina mea să încerc să ghicesc aici ce vor avea de spus celelalte instituții. În ceea ce privește sugestia domnului Daf de a deschide discuțiile în acest sistem quadripartit cu privire la responsabilitatea și răspunderea politică, din punctul nostru de vedere, nu avem nicio problemă în acest sens. Și suntem deschiși ca acest lucru să se întâmple cât mai repede posibil. S-au pus apoi multe întrebări referitoare la personal, la reprezentarea geografică echilibrată. Dați-mi voie să vă răspund și să încerc să acopăr toate aspectele. De-a lungul vieții am fost de două ori funcționar temporar, 14 ani la Secretariatul Consiliului și 4 ani la Comisie și experiența mea personală îmi spune că, sau cel puțin eu m-am considerat a fi un funcționar cu drepturi de pline pe această perioadă. Ideea că simți că aparții oarecum de administrația națională a statului din care vin nu este întemeiată. Pot să vă spun acest lucru din experiența mea. În sistemul pe care l-am creat noi, am prevăzut o perioadă normală pentru personalul detașat la serviciu, o perioadă de 8 ani, deci două mandate de câte 4 ani. Aceasta este și perioada în care statele membre sunt obligate, după care statele membre sunt obligate să uh, ia înapoi persoana respectivă în funcția ocupată dacă dorește așa ceva persoana. Acestea sunt regulile. Dincolo de 8 ani, conform regulamentului, uh, avem de-a face cu situații de excepție și statele membre nu mai sunt obligate să ia înapoi. În ceea ce privește echilibrul, reprezentarea geografică echilibrată, dacă putem spune că un mesaj a răzbătut clar din toate discuțiile este frustrarea care vine din partea noilor state membre în ceea ce privește recrutarea aceasta geografică. Și vă pot spune că mesajul a fost recepționat. Știm că dacă nu ajungem la stabilirea unui echilibru corect ne vom confrunta cu probleme. Încercăm să creăm niște mecanisme care să faciliteze lucrurile, vor fi rapoarte anuale de la înaltul reprezentant, vor fi comitete consultative pentru numire la care vor participa statele membre care vor participa deci în procedura de numire și care vor putea recomanda soluții înaltului reprezentant cu privire la această reprezentare geografică echilibrată. Și apoi, în ceea ce privește secretarul general, încă o dată acest subiect, procedura de numire a secretarului general, în principiu, va fi aceeași ca pentru ceilalți înalți funcționari. Se va publica postul respectiv, va exista un juriu care va crea o listă scurtă și apoi în altul reprezentant va avea sarcina de a selecta persoane de pe această listă scurtă și în uh, juriu vor fi reprezentanții ai statelor membre, Consiliului Secretariatului, Consiliului Comisiei și, sigur, și Serviciul de Acțiune Externă. Și îmi pare rău, doamnă Brandvel, că nu v-am răspuns data trecută la întrebare. În ceea ce privește PESA, evident există o lipsă de capacitate civilă. Întâi de toate, vom încerca să creștem această capacitate civilă și dorim să avem oameni din partea Comisiei în acest sens. Mulțumesc și îmi pare rău că dacă n-am răspuns la anumite întrebări. Ați... Vă rog, există totuși niște limite. Do- domnule Jean-Jean, doamna Suca, poate dori să răspundeți. Uh, Aș dori să răspund la câteva întrebări. În primul rând, cât vor fi plătiți diplomații naționali? Cum spuneam, vor avea statut de agenți temporar, deci vor primi salariul care corespunde postului pe care îl ocupă. Uh, a doua întrebare a fost ce se va întâmpla cu funcționarii comisiei din uh, acest serviciu. Vor fi detașați? Nu vor fi detașați, vor fi uh, transferați și vor deveni funcționari ai Serviciului de Acțiune Externă. Deci nu e vorba de detașare, e vorba de un transfer. O altă întrebare uh, fost să această fază inițială. Cât va dura această fază inițială? Există o limită în text, acolo un regulament, ca această limită să fie 1 iulie 2013. Ultima întrebare se referea la statele membre care sunt subreprezentate, în mod deosebit noile state membre și dacă am înțeles corect întrebarea, Întrebarea era în ce măsură suntem dispuși să extindem acest uh, derogare la regulamentul din 2004 pentru a fi recrutați în serviciul de acțiune externă cetățeni ai noilor state membre. Cred că aceasta era întrebarea pe care ați adresat-o și cred că nu eu sunt în măsură să vă dau acum un răspuns. Rămâne să revenim. Domnule Christopherson, poate că dumneavoastră aveți un răspuns. A fost o întrebare în legătură cu mobilitatea diplomaților, imo- Cred că era vorba imunitatea diplomatică, nici una, nici alta. Imunitatea diplomatică, deci. Deci, ca să fie foarte clar, să știți că am fost și eu la viața mea diplomat și în calitate de diplomat te bucuri de imunitate pentru funcția pe care o îndeplinești, ceea ce nu înseamnă că ai imunitate pentru ce ne știu ce ai făcut în trecut atâta timp cât ai mandat, ai imunitate. Deci dacă ai o datorie la comisie sau vreo poliță de plătiți, nu primești știu eu, pe faptul că ai imunitate diplomatică din partea Coreei de Nord nu înseamnă că nu plătești facturile. Bine. Încă 5 minute maxim pentru a încheia această imagine și așteptăm replica finală a domnului Brock, raportorul nostru. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Foarte trist, păcat că nici măcar în Corea nu mai putem să fugim ca să fugim de, uh, să scăpăm de persecuțiile comisiei. În orice caz, unde să mai mergi? Aș avea câteva observații de făcut. Cred că au existat mai multe explicații în legătură cu aspectele uh, referitoare la buget, la descărcare și aceste chestiuni sunt prevăzute în text, mi se pare important. În orice caz trebuie să vedem și consecințele juridice și să vedem dacă structura juridică propusă este una viabilă. În ceea ce privește reprezentarea politică, aceste chestiuni nu au fost suficient de bine explicate iar uh, nemulțumirea a fost exprimată foarte clar. Trebuie să înțelegem foarte clar că se impune să facem aici o diferențiere foarte clară. Avem acordurile instituționale, în cadrul acordurilor interinstituționale și, de asemenea, există și domenii de cooperare concretă pe marginea cărora se poate ajunge la un acord, un acord direct între uh, un alt reprezentant și Parlamentul European și cred că în următoarele săptămâni și luni, mai degrabă luni aș spune, trebuie să luăm taurul de coarne ca să rezolvăm problemele care încă există. În altul reprezentant, sigur că o să stea cu mâinile în sân, pentru că dacă nu o să rămânem, o să ne împotmolim în uh, tot felul de probleme în sfârșit. Avem ocazia, deci am avut ocazia să discutăm aceste chestiuni, însă pentru moment nu s-a luat nicio hotărâre definitivă. Cred însă că ceea ce este important pentru Parlament este amploarea și, nu știu, o, cât de importantă este o bună reprezentare. Cred că trebuie să încercăm să găsim aceste soluții și cred eu că se impune să facem o anumită precizare în ceea ce privește regulamentul financiar și mai departe. Deci, formularea propusă de cineva dintre dumneavoastră, în sensul că numai tratatul ar trebui să prevadă această descărcare pentru comisie, în rest să se aplice practicile curente, uh, practicile nu reprezintă un drept primar deci uh, este important să existe o bază, un temei legal, nu putem să ne bazăm pe cutume. Deoarece o practică poate fi modificată în mod unilateral, deci e nevoie de un drept. Nu e vorba de un simplu gest politic. Mulțumesc. Bine, domnule Brock, vă mulțumim. Am reținut o serie de informații interesante și uh, utile. Mai avem de muncă, nu s-a încheiat aici munca noastră. Mulțumesc tuturor pentru că ați luat cuvântul, în mod deosebit mulțumesc invitațiilor noștri. Următoarea reuniune a comisiei va avea loc pe data de 14 miercuri la ora 18 la Bruxelles.